Ich eröffne die heutige Sitzung. Werde daran erinnern, dass ich immer pünktlich anfange. după cum știți, eu sunt punctuală și v-aș ruga ca pe viitor să explicați și colegilor noastre că începem totdeauna reuniunile la fix. Astăzi este reuniunea noastră este pe web streaming deci pe internet puteți găsi dezbaterile. Cu excepția suedezei, letonei, lituanienii, eh, estonei și maltezei, toate celelalte limbi sunt disponibile pentru interpretare. Dacă nu aveți obiecții, vom eh, începe ordinea de zi, așa cum va fost ea supusă, o considerăm adoptată, deci o vom urma ca atare. La punctul 2 aș vrea să vă atrag atenția asupra procesului verbal de la ultima, ultima reuniune, 2 și 3 septembrie. Vă propun ca în cursul reuniunii de după amiază să vă uitați peste acest proces verbal, și dacă nu aveți obiecțiuni, la sfârșitul uh, ședinței vom considera procesul verbal ca fiind adoptat. Revenim la ordinea de zi. Am câteva informații pe care doresc să vi le dau. Duminică 28 septembrie la Teatru Flage, am participat împreună cu alte persoane la primul premiu uh, de literatură al Uniunii Europene, premiu pentru literatură, ceremonia la ceremonie au asistat domnii Barroso, Figel, ministrul culturii din Suedia, 800 de personalități din lumea culturală europeană Uh, au fost prezente și scopul premiului respectiv era să sublinieze diversitatea literaturilor europene. Autori din 12 țări membre au fost prezenți la această ceremonie. Fiecare a primit un premiu de, 100 de, de 5.000 de euro autorii sunt aleși de către un juriu național pentru a-și reprezenta țara, deci 12 țări au desemnat câte un autor candidat. Ceremonia a fost foarte interesantă. Am ascultat eh, extrase din operele premiate și puteți regăsi pe uh, web informații privind acest ceremonie anul viitor. Vom cere uh, la 11 țări să desemneze candidați, iar în 2011 alte 10 țări își vor uh, desemna candidații. Aceasta înseamnă că 34 de autori din 34 de țări vor fi fost premiați în ultimii trei ani. Vom desemna și candidați din uh, țările candidate, pentru că și ele participă la programul cultural 2007. Deci și aceste țări au posibilitatea să își desemneze candidați la premiu. Președintele Juliului a luat uh, cuvântul la ceremonia despre care vă vorbesc și trebuie să vă spun că am constatat că sunt foarte multe opere interesante, uh, inclusiv despre continentul uh, african. S-a insistat asupra importanței culturii pentru identitatea europeană ceea ce înseamnă că Europa trebuie să se angajeze din ce în ce mai mult în acest domeniu cultural, fără de care nu putem vorbi într-adevăr de Uniune. Domnul Manche ne-a adresat felicitările domniei sale. Eu am reprezentat la această ceremonie Parlamentul European și, de asemenea, la Bienalea de la Veneția am prezentat premiul Lux. Discursul meu este, de asemenea, eh, la dispoziția dumneavoastră. Există și un clasor care se referă la cele trei filme selecționate deci în dosarul dumneavoastră aveți toate aceste lucruri. Probabil că pe 4 noiembrie vom până pe 4 noiembrie vom putea vedea aceste filme. Ele sunt proiectate cu începerea din săptămâna 3-4 noiembrie pe trei sau patru vom avea posibilitatea să-i invităm pe cei trei regizori ai filmelor care ne vor vorbi despre creația lor și despre elaborarea filmului. Deci va fi o dezbatere, nu numai pentru Comisia de cultură, ci și pentru alte comisii interesate. Uh, dreptul de azil, de exemplu, ține de Comisia Libe sau uh, tema rasismului sau alte teme care interesează diverse alte comisii. Delegația din sud-estul european, când este vorba de Tribunalul Penal și așa mai departe. Deci veți primi corespondențe legate de premiul Lux și vă rog să o luați în uh, serios. Să puteți vedea aceste filme și să ne împărtășiți evaluarea, evaluarea dumneavoastră. Acestea au fost comunicările mele legate de această temă. Vom primi lista datelor și orelor la care vor fi proiectate filmele respective, dar în orice caz această proiecție va avea loc fie în pauza de prânz, fie după reuniuni seara. Deci veți avea această dublă posibilitate de a viziona filmelor. Mergem la punctul 4 de pe ordinea de zi. Avem câțiva invitați printre noi domnul Orum, care a realizat un studiu pe care ni-l va prezenta. Studiul se referă la publicitate și minori și este vorba de directiva privind serviciile media audio-vizuale. Parlamentul a încredințat cercetarea aceasta, studiul Uh, respectiv uh, domnului în cauză și dorim să știm în ce mod a fost primită directiva, care sunt consecințele aplicării sale și mai ales în ceea ce privește plasarea produselor. Deci, trebuie să vedem cum se întâmplă lucrurile în realitate. Am vorbit mult despre această temă, dar trebuie să verificăm dacă lucrurile stau prost, așa cum ne-am temut la început, sau dacă există și rezultate promițătoare. Subiectul este foarte important și cred că este un bun exemplu al activității pe care o putem încredița unor personalități din afara Parlamentului. Aș dori acum să dau cuvântul domnului Hunger, care ne va prezenta rezultatele studiului efectuat. Îi acord 20 de minute, poate că va avea nevoie de ceva mai mult timp. Îl rog să fie cât se poate de succint, pentru ca după aceea să putem uh, avea o dezbatere, să îi se pună întrebări. Domnule, aveți cuvântul. Um, good afternoon, everybody. Bună zi. Bună ziua tuturor și vă mulțumesc pentru posibilitatea de a vă prezenta concluziile cercetării noastre. Să introduc această organizație, KEA. Noi asigurăm servicii de cercetare pentru instituțiile europene, dar și pentru uh, organele administrative din statele membre. De asemenea, lucrăm împreună cu Parlamentul European pe aceste teme. Am să vă prezint pe scurt regulile referitoare la publicitate și efectele acestora în conformitate cu noua directivă privind serviciile media audiovizuale și sper să mă încadrez în cele 20 de minute. Studiul se axează pe tendințele actuale în ceea ce privește plasarea produselor, un, un, o nouă formă de publicitate și are de-a face cu transpunerea uh, directivei SMAV în statele membre. Se ocupă și de efectele publicității asupra copiilor și efectele autoreglementării în statele membre. Este important de înțeles că această cercetare vizează o evoluție care încă nu s-a încheiat. Ehm, știți că directiva nu este obligatoriu să se ehm, transpună până la, decât eh, la sfârșitul anului. Este vorba de valoarea pe care o aduce în plus eh, plasarea produselor în contextul publicității. Este vorba de orice formă de comunicare audiovizuală care face referire la un produs uh, sau la un serviciu sau la marca acestora care să fie prezentate în cadrul unui program. Este vorba de un, o formă de publicitate care face parte din programele de televiziune. Discutarea uh, acestui subiect în ultimii ani trebuie privită în contextul scăderii veniturilor în uh, sectorul audiovizual datorită mai multor uh, factori. Criza economică, în primul rând, care aduce la o reducere a cheltuielilor pentru consum, dar și a, a cheltuielilor pentru publicitate. Probabil că și în viitor se va accelera această tendință prin tehnicile de skipping. Această scădere a veniturilor are, evident, un impact important asupra televiziunii, deoarece mm, în multe state membre veniturile din uh, audiovizual sunt o sursă importantă de venituri. În Italia sau uh, Spania uh, se ridică la până la 60% din veniturile respective. Studiul efectuat evaluează acest potențial, având în vedere ceea ce se întâmplă în SUA, unde deja s-a liberalizat sectorul, și uh, pe baza unor interviuri cu părțile interesate aici în Bruxelles. Am să vă prezint câteva date. Este o formă nouă de publicitate participă cu 37% la veniturile um, din uh, publicitate. A crescut uh, mult, dar reprezintă mai puțin de 2% din um, veniturile din uh, publicitate. Este greu de evaluat, evaluat ce se întâmplă în Europa pentru că nu s-a liberalizat încă sectorul. Și în studiu se menționează multe um, prognoze. Cele mai, cei mai mulți uh, factori implicați uh, nu consideră că, că plasarea produselor ar constitui o sursă majoră de venituri noi în viitor. Poate că veniturile obținute din acest sector au fost supraestimate în trecut. Studiul prezintă câteva argumente privind acest uh, potențial limitat al plasării produselor. În acest context de liberalizare a sectorului de plasare a produselor, se examinează în studiu și stadiul transpunerii directivei în diferitele state membre am efectuat acest studiu în toate statele membre, urmate și de interviuri, și am pus niște întrebări simple inițial, dacă ar fi permis, în primul rând, în uh, statele membre, plasarea produselor și dacă da, în ce condiții, apoi dacă o excepție din cadrul directivei ar fi utilizată, ceea ce este important, pentru că există un articol uh, care permite uh, furnizorilor de servicii să nu informeze telespectatorii despre utilizarea acestei pasări a produselor. Cele mai multe state membre nu transpuseseră directiva când s-a efectuat studiul, dar s-au uh, exprimat că intenționează să autorizeze uh, liberalizarea sectorului utilizarea acestui uh, articol care permite furnizorilor de servicii audiovizuale să uh, nu informeze publicul în acest sens. Este vorba de mai multe state, printre care și uh, Suedia, Letonia, România. Conform unui raport, poziția acestor țări s-a modificat, în special Germania și Regatul Unit, unde încă se mai poartă discuții și este nevoie să se modifice uh, situația în acest sens. Parlamentul ne-a solicitat să ne axăm pe încă trei aspecte și, în, spe, în primul rând, obiceiurile uh, de vizionare ale copiilor, apoi efectul publicității asupra copiilor și chestiunile de autoreglementare și aș dori să mă refer pe scurt la aceste trei chestiuni înainte să închei. Definiția copiilor este diferită între diferite țări membre, ceea ce afectează aplicarea omogenă a directivei. Vârsta care definește uh, copiii diferă de la o țară la alta, în unele țări nici măcar nu se definește copilul din punctul de vedere al publicității. Unele țări uh, nu spun ce înțeleg prin programe pentru copii. Și, bineînțeles, din punctul de vedere al studiului, este greu să uh, analizăm comparativ datele în această situație. Există un uh, consens în general în sensul că uh, până la o anumită vârstă, copiii sunt foarte vulnerabili față de uh, publicitate din cauza fenomenului de alfabetizare media, de publicitate. Este un motiv pentru care publicitatea adresată copiilor trebuie să fie reglementată mai puternic. De asemenea, se prezintă date care dovedesc faptul că acei copii, că mulți copii vizionează programe care nu le sunt destinate. De exemplu, 60, la, 60 și ceva la sută dintre copii din Marea Britanie urmăresc programe care nu le sunt destinate. știți cu toți, atunci când copiii vizionează programele, este important să, să ne dăm seama cum trebuie reglementat uh, sectorul programelor pentru copii. Se vizionează, copiii vizionează 106 minute pe zi în Olanda și în țările Baltice 190 de minute pe zi. În medie, în Uniunea Europeană, copiii văd circa 29 de reclame pe zi. Ultimul punct. Parlamentul ne-a rugat să ne ocupăm și de aspectele care țin de uh, autoreglementare, articolul 3, litera E din directivă, privind uh, dezvoltarea unor coduri de conduită în ceea ce privește publicitatea pentru copii. Se menționează uh, codul uh, Camerei Internaționale de Comerț. Acest cod a fost adaptat recent pentru comunicațiile în domeniul alimentelor și băuturilor și este mai detaliat. Am intervievat și uh, uh, țările membre și pe, în ceea ce privește uh, aspectele de protecția consumatorilor. În concluzie, dați-mi voie să menționez din nou că această cercetare s-a ocupat de o evoluție în curs și credem că este prea de, de vreme să spunem cât de importantă va fi plasarea produselor în contextul uh, cifrei de afaceri a publicității în comunitate, dar credem că va rămâne o sursă modestă de venituri pentru sectorul audiovizual și este clar că va fi probabil liberalizată în cele mai multe state membre și că și excepția va fi aplicată în multe state membre. Alte aspecte care trebuie analizate privind obiceiurile de consum de mass media în rândul tineretului. Acest lucru este necesar din perspectiva reglementărilor în domeniul publicității, dar și în ceea ce privește aplicarea drepturilor de autor și așa mai departe, utilizarea internetului, considerăm că dacă subiectul acesta urme, este în continuare uh, foarte dezbătut, atunci va trebui să se mai efectueze un studiu și după punerea în aplicare a directivei. Spania și Austria deja au liberalizat uh, acest sector și acolo se pot uh, deja vedea unele rezultate. Credem că această noțiune de alfabetizare în domeniul publicității ar putea fi introdusă în inițiativa Comisiei privind alfabetizarea media și credem că o conlucrare a factorilor politici la, la, la nivel național ar putea să fie în continuare sprijinite de către instituțiile europene. Vă mulțumesc și vă stau la dispoziție pentru întrebări. Vielen Dank, Herr Runge. Mulțumim, domnule Unge. Cred că ultima propunere pe care ne-ați făcut-o reprezintă solicitării noastre, răspunde solicitării noastre. Bineînțeles, publicitatea face parte uh, din uh, obiectul nostru de interes media și sunt sigură că în următoarele luni vom aborda aceste uh, chestiuni pe larg. Ați spus că publicitatea pentru anumit produs nu este un lucru grav, uh, ceea ce contează sunt beneficiile pe care le obținem. Mă întreb Um, de ce ne-au scăpat aceste lucruri până acum, dar sunt uh, sigură că odată cu punerea în plecare a acestui text, uh, aceste uh, reclame vor fi probabil surse de beneficii și mai importante. Acum invit colegii să ia cuvântul dacă au întrebări pentru domnul Rule. Mai întâi, doamna Trupel. Mulțumesc, doamnă președinte. Am uh, câteva întrebări uh, în, pe baza traducerii în germană a acestui text. Ne-ați spus că încă nu se pot trage concluzii definitive, înțeleg acest lucru, pentru că în multe țări și mai ales în Germania discuțiile legate de transpunerea directive abia încep. Deci, Trebuie să vedem uh, cum vor evolua lucrurile și care vor fi consecințele. Aș vrea să revin la observația doamnei Pac. Există persoane care critică uh, acest uh, plasare a produselor și alții care o susțin. Uh, Uh, unii spun că e absolută nevoie de această publicitate dacă nu dorim să punem sub semnul întrebării însăși situația financiară și viabilitatea financiară a canalelor mass media. Alții uh, se plâng de faptul că publicitatea este, se află într-un domeniu de semi-legalitate. Uh, în versiunea germană, pe pagina 3, se spune că repercusiunile efective ale plasării unui produs asupra comportamentelor telespectatorilor se datorează amestecului între mm, mesaje publicitare și informații de conținut. Trebuie să spun că sunt oarecum sceptică atunci când dumneavoastră vorbiți în text despre confuzia între conținutul la nivel de informații și mesajele publicitare. Eu tocmai aș dori să nu apară astfel de con- confuzii. Deci vă rog să-mi explicați uh, la ce vă referiți concret uh, și poate că aici e vorba și de alte texte uh, și să nu uităm aspectele financiare implicate aici. Și am încă o întrebare. Uh, care se referă la eficiența autocontrolului uh, din partea agențiilor de publicitate. Este oare credibilă astfel de noțiune? Credeți că într-adevăr se va face așa ceva? Vorbim de multe ori despre autoreglementare, de autocontrol, dar credeți că în acest sector el poate fi eficient? Mulțumesc! Oui, bonjour. Je voudrais savoir si vous avez étudié. Aș dori să știu dacă ați studiat publicitate legată de produse comerciale și ponderea lor. Este vorba și de tipul de produse care sunt pentru care se face publicitate. Ați făcut o distinție între ele, în Franța, există spoturi care se referă la poște, la securitate socială și este o publicitate diferită față de cea făcută pentru alcool sau alte tipuri de produse. Și aș dori să uh, știu dacă ați aveți o idee în legătură cu ponderea acestor tipuri de publicități. Mulțumesc! Sehe keine anderen Fragen mehr. Nu mai sunt alte întrebări. Atunci îl rog pe domnul Unghe să răspundă. Vă mulțumesc. În ceea ce privește impactul uh, valorii editoriale a conținutului uh, prezentat la televiziune, trebuie să vă spun că nu am studiat uh, aceste tipuri de impact. Uh, am studiat doar impactul financiar pe care l-ar avea plasarea produselor. Am studiat prevederile făcute, studiile făcute de um, cei care au făcut analize în domeniul pieței, bineînțeles, aceste estimări pot fi puse puteți avea dubii în legătură cu aceste estimări, dar noi nu am studiat de aici uh, informațiile care sunt sau nu de dorit din punctul de vedere editorial. În ceea ce privește comportamentul celor din domeniul publicității, cred că este prea devreme uh, să îl uh, um, să ne gândim acum uh, cum uh, se va desfășura acesta. Uh, știm că anumite coduri de conduită, dacă sunt bine făcute și bine puse în aplicare, pot avea o anumită valoare. Dar, după cum am spus mai devreme, este prea târziu, în a, prea devreme în acest caz să spunem dacă um, această autoreglementare va funcționa. În ceea ce privește plasarea produselor, acesta deocamdată nu este permis în majoritatea statelor europene și deci această evaluare uh, nu poate fi făcută acum. Trebuie să așteptăm. În raport, la un moment dat, uh, vorbim despre produsele cele mai folosite Uh, care fac obiectul plasării produselor în Statele Unite și uh, cred că e vorba de bunuri de consum mai ales, uh, nu de servicii și în orice caz nu e vorba de servicii publice, cum sunt exemplele date de dumneavoastră. Păi- vă mulțumim, spune doamna președinte. Mai aveți o întrebare, vă rog? Doamna Verheven. Trebuie să mărturisesc uh, că sunt destul de reticentă față de astfel de studii, uh, având în vedere chiar titlul acestui studiu. Nu știu uh, cum se poate face o evaluare de ordin financiar și în același timp să evaluăm efectele asupra minorilor. Aș vrea să știu dacă E vorba uh, de modificări la nivelul conținutului uh, și modificări în percepția acestor reclame de către, time, de, de către tineri. Acestea riscă să uh, reprezinte un pericol, da sau nu? Vreau să știu, deci, uh, ce înseamnă uh, aceste evoluții și care vor fi consecințele asupra tinerilor. Și uh, în acest studiu nu se vorbește despre acest lucru. Doamna președinte, sunt absolut de acord. Mai dorește cineva să intervină? Scuzați. Cred că... Mm, Vă mulțumesc, spune doamna Costa, pentru această prezentare interesantă. Preocupările mele sunt aceleași cu ale antevorbitoarei mele. Cred că ar fi mai interesant să discutăm mai, mai amănunțit sau să studiem mai amănunțit princip principalele obiective, principalele motive pentru care s-a cerut acest studiu și anume din punctul de vedere al impactului asupra comportamentelor minorilor și căutarea acestui punct de echilibru prevăzut de directivă și sper să găsim acest punct de echilibru uh, cât de repede în momentul în care statele membre vor aplica această directivă. Pentru că se pare că acum, uh, până acum doar două state membre au uh, aplicat această directivă. Ar fi interesant să dispunem și de elemente din care să înțelegem în ce măsură uh, Um, această plasare a unor produse sau servicii care nu sunt uh, destinate uh, minorilor, care pot fi introduse în rândul reclamelor, chiar fără a se face informarea în legătură cu faptul că uh, sunt produse externe rețelei respective. deci, după cum pe scurt, cred că e, avem nevoie de mai multe informații pentru a putea evalua modul în care statele membre aplică aplică această directivă. Avem nevoie, deci, de un studiu mai aprofundat în legătură cu efectele asupra comportamentelor uh, minorilor. Uh, mă gândesc uh, la violență, la abuzul de alcool sau de droguri sau chiar la banalizarea însă și identității persoanelor minore pentru că este o preocupare care, pe lângă cea a veniturilor uh, obținute de către rețelele de televiziune sau de către agențiile de publicitate producători, nu trebuie să se uite nici efectele uh, asupra minorilor care implică costuri sociale foarte ridicate. Frau Kammer-Ebert, bitte. Ja, Frau Vorsitzende, herzlichen Dank. Ich kann mich den Worten... Mulțumesc. mă raliez punctului de vedere exprimat de colega italiană. Cred că trebuie continuat acest studiu pentru că în momentul de față nu dispunem de elemente definitive. Nu știm ce efect ar reclamele asupra copiilor și adolescenților. Ori aceasta este subiectul esențial care ne interesează există reclame subliminare unde mesajul este ascuns, nu-ți dai seama că este vorba într-adevăr de o reclamă și cred că trebuie să ne aprofundăm cercetarea încercând să vedem ce consecințe au acest gen de publicitate ascunsă care influențează în mod esențial comportamentul copiilor și tinerilor. După părerea mea, avem încă multe întrebări înainte de transpunerea acestei directive în practică și cred că, studiu, că studiul trebuie continuat. Vă mulțumesc, spune doamna președintă. Într-adevăr, dacă astăzi am cerut să ne fie prezentat un studiu privind efectele publicității asupra copiilor, a fost uh, dintr-o preocupare serioasă. Eu însă mi-am uh, lucrat în învățământ și uh, se pare că dumneavoastră nu ați înțeles prea bine ceea ce v-am uh, cerut. Ne-ați vorbit despre impactul financiar, dar uh, din păcate studiul dumneavoastră nu ne satisface. Nu aceasta era chestiunea cea mai importantă care ne interesa. Dumneavoastră ați fost cam în afara subiectului din acest punct de vedere. Aceasta este părerea mea, cel puțin îmi pare foarte rău uh, n-am putut să vă oferim ceea ce am fi dorit. Domnule Unger, aveți ceva de spus în concluzie? Studiul a fost comandat sub forma unui studiu scurt. S-a numit chiar un prestudiu pentru a identifica ce subiecte de cer pentru cercetări ulterioare pot fi uh, găsite. Concluziile studiului uh, prezintă detaliat problemele pe care le-ați menționat, recomandând și faptul că este nevoie de cercetări ulterioare. Nu facem o recomandare finală privind impactul plasării produselor asupra minorilor în cadrul industriei de televiziune. Este un prestudiu. Așa a fost comandat. Vă mulțumesc. Mulțumesc pentru această explicație și pentru faptul că v-ați ocupat de aceste probleme. Sper ca cineva să, o, să comande un studiu ulterior. Vom vedea dacă poate Parlamentul să facă acest lucru și sub ce formă, dar deocamdată vă mulțumim și ne pare rău că n-am putut să vă punem la dispoziție un ecran. Nu a fost posibil în această sală. În orice caz, vă mulțumim pentru participare și pentru participare. Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi. Sunt prezenți niște reprezentanți de la departamentul de tematic care ne ajută pe noi, precum și pe alte comisii, asistă aceste comisii le ușurează viața. Este vorba despre oameni care încearcă să ne faciliteze activitatea în Parlament. Domnul Ismel Olivares Martinez este directorul acestor cinci pentru aceste cinci comisii diferite în cadrul uh, departamentului tematic și l-aș ruga să ne facă o prezentare introductivă, după care dăm cuvântul, dăm cuvântul celor care se ocupă de activitatea efectivă. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă, pentru prilejul pe care mi l-ați oferit de a prezenta activitatea și cercetările uh, în cadrul Comisiei pentru Cultură. Poate că ar fi bine să spunem pentru noi deputați că în 2004 Parlamentul a hotărât să restructureze serviciile de asistență pentru comisiile parlamentare în așa fel încât să integreze unitățile de cercetare care înainte lucrau în cadrul Direcției Generale Cercetare, să le integreze deci în uh, structura care se Uh, ocupă de asistența directă către comisii, respectiv uh, direcția care se ocupă de politici interne și politici externe. Aceste unități de cercetare lucrează în strânsă legătură cu comisiile parlamentare și au de misiune să furnizeze expertiza pe care dumneavoastră o, o, o hotărâți ca fiind necesară uh, deci este o sprijinire a activităților parlamentare desfășurate de către instituțiile parlamentare. Acest lucru a fost necesar văzând dificultățile și complexitatea din ce în ce mai mare a textelor legislative în cadrul unor uh, preocupări ale Parlamentului de a îmbunătăți activitatea pe plan legislativ, s-a considerat că comisiile parlamentare au nevoie de o expertiză specială, fără să facă apel neapărat la o expertiză externă și, de asemenea, că era nevoie de un buget care să poată finanța studii ă, din, făcute din exterior, cum a fost cazul studiului deja prezentat. Deci, lucrările de cercetate, cercetare comandate în exterior țin de departamentele ă, care lucrează pe lângă comisiile parlamentare echipa din uh, departamentul politici B, uh, condusă de doamna Olivera, lucrează în strânsă cooperare cu echipele de asistență directă și ați simțit acest lucru în activitatea uh, zilnică și în activitatea comisiilor. Funcționarii și agenții care se ocupă de aceste activități au o pregătire solidă cunosc foarte bine politicile comunitare, nu sunt însă savanți sau specialiști care să uh, aparțină de institute cum ar fi Institutul Planck sau Pasteur, dar oricum ei pot să vă furnizeze informațiile pentru toate sectoarele de activitate. Acești colegi sunt specialiști în adevăratul sens al cuvântului în ceea ce privește sprijinirea activităților parlamentare. Ei știu cum lucrează comisiile și parlamentare și grupurile politice, știu ce informații utile să furnizeze pentru activitățile parlamentare. Ca director, eu am responsabilitatea de a coordona secretariatul comisiilor care oferă asistență directă și departamentul de politici care furnizează informațiile și efectuează uh, expertiza necesară activităților parlamentare. Am un scurt comentariu care se adresează mai ales noilor uh, deputați subliniez faptul că studiile și expertiza internă și externă nu sunt decât un instrument aflat în slujba dumneavoastră. Utilitatea lor depinde de modul în care sunt folosite pe plan instituțional. și de modul în care dumneavoastră le folosiți în cadrul dezbaterilor. Pentru că niciun studiu nu poate înlocui dezbaterile din cadrul Parlamentului sau comisiilor parlamentare. De dumneavoastră depinde să identificați necesitățile instituționale ale comisiilor dumneavoastră cerând studiile care vă sunt necesare sau informațiile necesare activității noastre parlamentare. Tot eh, comisia dumneavoastră are competența utilizării instituționale pe care o puteți da eh, informațiilor furnizate de noi. Secretariatul General răspunde de caracterul general al acestor studii ca și de impactul financiar. În calitatea mea de director, în afara activităților de coordonare, mă ocup și de mobilizarea fondurilor necesare pentru efectuarea studiilor și tot eu mă ocup de apărarea intereselor instituțiilor și de aplicarea corectă a principiilor financiare. Domnule președinte, vă propun să dau cuvântul acum domnului Gonzales Macedo, care în numele Departamentului de Politici vă va explica în detaliu modalitățile companii de consultanță, mai ales din Bruxelles. Ceea ce trebuie să știți uh, despre structura departamentului uh, este uh, că domnul Olivares, care se ocupă de Comisia de Cultură, se ocupă și de noi. Deci ne cunoaștem bine, discutăm activitatea Comisiei, bineînțeles, pe baza solicitărilor dumneavoastră. În ceea ce privește um, avantajele uh, departamentului nostru tematic, principalul avantaj este că putem uh, să facem studii la solicitarea Comisiei pentru Cultură. Deci, solicitările dumneavoastră specifice în legătură cu anumite evoluții de la nivel comunitar Uh, dumneavoastră ne transmiteți uh, obiectivul uh, exact al studiului pe care îl doriți. Celălalt avantaj al departamentului tematic este faptul că um, lucrăm în. Avem relații și cu grupurile politice, precum și cu celelalte instituții, Comisia și Consiliul, uh, și cu uh, grupurile de lobby uh, din Bruxelles care fac și aceste cercetări și încearcă să influențeze dezbaterile. Celălalt avantaj pe care l-am menționat deja este faptul că facem parte din același uh, directorat cu Secretariatul Comisiei pentru Cultură, deci putem uh, discuta cât de repede, uh, foarte timpuriu, dosarele care ajung pe masa Comisiei în viitorul apropiat. Eu m-am ocupat de două dosare um, recent uh, avem poliția, uh, politica pentru tineri, precum uh, și parteneriatul între universități și lumea afacerilor. Am făcut astfel studii care au putut fi disponibile la timp în momentul în care s-au discutat aceste rapoarte. Iată de ce planificarea în avans este atât de importantă am explicat uh, deja că publicul nostru țintă este în primul rând comisia dumneavoastră, dar uh, putem lucra și la solicitarea unor directori generali, directori din Parlament uh, sau chiar la solicitarea președinției. Ceea ce privește bugetul, Uh, bugetul a fost de aproximativ 240.000 de euro, un pic mai mic decât de uh, obicei pentru că a fost an electoral uh, și activitatea de la mijlocul anului a fost redusă. De aceea și bugetul a fost un pic redus. Procedurile în curs uh, reprezintă o sumă de 231.000 de euro, deci iată aproape am cheltuit toți banii pentru acest an. Conferința președinților de comisii de la Strasbourg în septembrie a hotărât să aloce un nou buget uh, uh, tuturor uh, comisiilor și pentru comisia dumneavoastră, Comisia de Cultură, este alocată o sumă în plus. În ceea ce privește evoluția bugetului, acesta a crescut treptat din 2004 încoace în 2004 era o sumă simbolică de mai puțin de 50.000 de euro și acum, uh, deci, uh, avem uh, peste 350.000 de euro, care va fi probabil și bugetul pentru 2010. Ehm, departamentul eh, nostru ehm, realizează anumite studii eh, la nivel intern, eh, studii mai scurte de rezumat și de asemenea comandă studii unor cabinete externe de consultanță și unor experți externi. Aici vă prezentăm modul în care ne sunt transmise solicitările uh, de către comisii. Uh, la ședințele coordonatorilor se uh, hotărăsc ce studii vor fi, se hotărăște ce studii vor fi cerute. Deci un membru care dorește ca un anumit studiu să ajungă pe ordinea de zi trebuie să se adreseze coordonatorilor. Având în vedere că um, ședințele comisiilor uh, au loc doar din când în când, um, avem și o procedură înscris, uh, deci coordonatorii pot să ajungă la un acord înscris, printr-o procedură scrisă sau prin e-mail. Această procedură n-a fost încă folosită, dar ar putea fi folosită pe viitor. Iată care sunt uh, principalele instrumente pentru cercetare, studii, bineînțeles, uh, sunt uh, documente de tipul celui pe care le-ați primit astăzi, care v-a fost prezentat mai devreme și creăm și note, niște documente mai scurte de informare pe orice subiecte. Mai facem și un alt tip de cercetări sub forma unor ateliere. Deci, în această comisie încă nu s-au organizat ateliere, dar s-au organizat în alte comisii. E vorba de o ședință la care sunt invitați anumiți experți eh, organizat de noi, de departamentul nostru tematic eh, conform uh, unor alte reguli decât pentru audieri. Noi căutăm experții uh, și administrăm bugetul. Pot uh, să existe două tipuri de ateliere. Există un tip de ateliere în care experții discută anumite probleme pentru a explica un, un subiect complicat sau putem organiza ateliere de discuții în contradictoriu pentru a putea asculta opinii divergente pe același subiect. Um, redactăm și uh, foi informative în toate domeniile politicilor uh, pe care le publicăm pe internet. Aici vă prezentăm pe scurt uh, care considerăm noi că trebuie să fie obiectivul muncii noastre. Uh, spunem aici că trebuie să fie informații ușor de înțeles, uh, deci chiar dacă um, avem uh, multe relații cu persoane care activează în domenii foarte tehnice, încercăm să vă prezentăm aceste uh, subiecte într-un limbaj cât mai ușor de înțeles. Uh, Uh, și uh, informații cât mai relevante uh, pentru ca studiile prezentate să vă fie utile în munca comisiei. Și deci nu să abordăm tot felul de lucruri din domeniul educației, culturului sau, culturii sau politicii audiovizuale, ci lucruri folositoare în munca din această comisie. Iată care sunt principiile care stau la, la baza activității noastre. Nu sunt principii inventate de noi. Majoritatea acestor principii se regăsesc și în regulamentul financiar, conform dreptului european, uh, pe care, deci regulilor pe care le uh, respectăm uh, atunci când lansăm cer de ofertă și așa mai departe. Avem în, prima, în primul rând integritatea, deci uh, când lansăm uh, un apel uh, pentru un studiu extern, studiem în mod cât se poate de integru avantajele și dezavantajele celor care ne propun studii. Avem, uh, de asemenea, respectăm uh, principiul răspunderii în fața comisiei dumneavoastră, deci vă informăm um, în legătură cu activitatea noastră. Nu dorim să fim uh, un departament de cercetare izolat, de aceea directorul nostru, domnul Olivares, scrie în mod regulat doamnei PAC, președintea comisiei dumneavoastră, pentru a o ține la curent cu studiile, despre studiile realizate de noi și așa mai departe și în documentele pe care le primiți de la secretariat în legătură cu uh, munca în curs, uh, veți, puteți regăsi și o secțiune uh, în care se vorbește despre studiile noastre în curs. Iată câteva exemple din uh, activitatea noastră actuală. După cum am spus, dialogul între universități și lumea afacerilor, politica pentru tineret, comunicarea în domeniul uh, activităților audiovizuale. Uh, v-am uh, în lansa în 2010 și un studiu în legătură cu uh, punerea în aplicare a Convenției UNESCO și apoi mai târziu anul viitor în legătură cu îmbunătățirea participării la programul Erasmus. Recent uh, am realizat ghidul practic uh, pentru deputați, care a fost uh, distribuit la ședința de azi. Este broșura galbenă, nu cea gri, Iată, uh, broșura care se dorește a fi uh, un document introductiv uh, pentru munca parlamentară. Vă prezentăm pe scurt munca legislativă din mandatul precedent și programul pentru um, legislatura actuală. Pe acest slide vă arătăm unde puteți găsi documentele noastre, site-ul intranet și acesta este uh, site-ul internet. Studiile realizate pentru această comisie sunt în general publice. Deci uh, apar pe internet, lucru foarte important. Și uh, aceasta este um, foaia uh, de informații uh, a departamentului nostru pe care o uh, trimitem o dată pe lună. Și iată persoanele prezente astăzi alături de dumneavoastră. Vă mulțumim! Și noi vă mulțumim, spune doamna președinte. Cred că Ceea ce ne-ați prezentat uh, este foarte util pentru noi deputați, dar și pentru cei care se află în această comisie deja de ceva timp. E important să știm uh, uh, ce este deja disponibil și ce putem obține. Pentru asta trebuie consultat site-ul internet, o sursă de informații foarte folositoare. Vă mulțumim pentru tot ce ați făcut în ultimii ani pentru noi. Și Iată, anumiți colegi cer cuvântul, dar vă rog foarte pe scurt. Doamna Trüb, vă rog. Mă vielen Dank für die Präsentation. Uh, uh, unter den Stärken number... Vă, vă mulțumesc. Printre cele trei puncte forte se menționează că sunteți în măsură să mobilizați uh, consultanța de calitate externă. Privind celălalt punct, aș dori să mi se clarifice. S-a menționat directiva în domeniul audiovizual, iar studiul, care nu a fost foarte satisfăcător, uh, l-am văzut deja și aș vrea să știu care este procedura. Când se formulează o solicitare din partea Comisiei pentru un asemenea studiu, se a ajunge la o licitație lansată către mediul academic? Haideți să vedem cum a luat ființă acest studiu. Cum ar fi trebuit să procedăm ca să avem rezultatul pe care îl doream? Vă mulțumesc. La pagina 23 al, al documentului vedeți rezultatul studiului. Este destul de subcint nu conține prea multă uh, informație. Asta e problema cu care mă confrunt. Dacă solicităm un asemenea studiu și rezultatul este atât de subțire ca cel de astăzi, aș dori să știu ce trebuie făcut ca să obținem un studiu care chiar să fie util. Vă mulțumesc. Domnul Olivares ar putea să vă răspundă dacă nu există alte întrebări. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președintă. În mod concret, în ceea ce privește studiile externe, există două proceduri în vigoare. Așa cum a spus deja colegul meu, lansăm licitații, respectând strict regulamentul financiar. Pe măsura posibilităților, preferăm să ne adresăm cercetării interne, respectiv sectorul de cultură al departamentului este servit de cei doi colegi, domnul Macedo și doamna Oliveira, expert detașat. În ceea ce privește licitațiile, lucrurile stau foarte simplu. Dacă este vorba de un studiu care este estimat sub 60 de mii, procedura este de negociere. Aceasta înseamnă că ne adresăm diferitelor institute de cercetare din țările membre. Sunt peste 20 de institute și universități eh, pe care noi le solicităm avem o listă prealabilă pentru a identifica cercetătorii cei mai în măsură să se ocupe de uh, studiul respectiv. Peste 60 de, peste valoarea de 60 de mii, atunci în jurnalul oficial apare cererea respectivă. De asemenea, noi publicăm și contracte cadru în jurnalul oficial. Iată, vom lansa în curând o nouă procedură iar studiul care v-a fost prezentat astăzi, de exemplu, a fost efectuat de o persoană aflată sub contract cadru care a mai lucrat pentru comisia dumneavoastră și v-a dat satisfacție. Studiul care a fost prezentat a corespuns tuturor specificațiilor tehnice, deci a fost un studiu preliminar, foarte succint, de natură exploratorie și dumneavoastră trebuie să ne spuneți ce anume doriți să se producă în continuare. Vă mulțumesc pentru atenție. Dacă am înțeles bine, noi trebuie să hotărâm acum ce temă de studiu uh, vom încredința colegilor noastre sau altor cercetători. Într-adevăr, doamnă, spune doamna care a intervenit, trebuie să vă spun că mai multe studii au fost făcute la inițiative diferite. În momentul în care un, tema studiului este aprobată în reuniunea coordonatorilor, ea se adresează întregii comisii. Studiul acesta se adresează întregii comisii. În legislatura precedentă am avut unele probleme au fost niște neînțelegeri și de aceea vreau să spun foarte clar că un studiu se adresează întregii comisii și va fi totdeauna publicat. Vă mulțumesc! Doamna Quentin va interveni pentru că se află deja printre noi, deci vă rog să fiți foarte subcint. Am o mică întrebare. Doresc să mulțumesc celor care ne-au uh, prezentat activitatea departamentului. A fost util pentru mine. S-a criticat mult acest studiu privind plasarea produselor, dar având în vedere contextul, faptul că directiva nu s-a transpus în toate statele membre, nu-mi dau seama cum uh, v-ați fi putut aștepta la un alt rezultat. Mie mi s-a părut destul de util. Uh, am găsit că unele dintre statistici și de uh, idei uh, promovate au fost destul de folositoare și um, doresc să evidențiez acest lucru pentru că toată lumea a avut o activitate destul de critică. Eu cred că a fost util. Euh, non, je voulais euh, dire simplement Vrem să spun două lucruri. În uh, mandatul precedent am ocupat două posturi de președinte de comisii uh, succesiv uh, și doresc să spun următorul lucru. Departamentul studii tematice este foarte util, dar cu două condiții ca deputații și coordonatorii să știe exact pe ce vor să se uh, concentreze. Nu înțeleg care a fost interesul pe stației uh, care ne-a fost transmisă. Nu pentru că studiul a fost unul prost, ci pentru că s-a pus prost întrebarea dacă dorim să studiem impactul produselor plasate în filmele transmise la televizor, trebuie să interogăm uh, corpul medical, psihiatric și așa mai departe. Uh, dar din punct de vedere economic nu are niciun interes, pentru că știm deja de multă vreme că produsele plasate reprezintă un aport economic complementar, că nu reprezintă um, că nu va influența foarte mult uh, publicitatea. Dar ați pus o întrebare foarte bună care trebuie studiată cu atenție de departamentul tematic și anume în țările în care doar acum se vor aplica aceste politici de plasare a produselor. E foarte interesant să aflăm de la pediatri, de la cabinetele specializate, care sunt consecințele asupra copiilor. Deci, acest departament pentru studii tematice este util dacă știm noi ce cerem exact. Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru uh, clarificare. Uh, vom încerca să punem uh, întrebările cât, la, cât mai la obiect pentru a primi răspunsurile cele mai uh, adecvate. Vă mulțumesc uh, încă o dată departamentului tematic și sper că vom avea o cooperare fructuoasă și că noi vom pune cele mai bune întrebări și dumneavoastră veți găsi cei mai buni experți pentru uh, a ne prezenta studiile. Acum urez bun venit doamnei Odil Cantan, director general uh, al Direcției pentru Educație și Cultură din Comisia Europeană. Uh, doamna Cantan este persoana cea mai importantă după comisar, poate eh, uneori chiar mai importantă decât comisarul, depinde de situație. Când comisarul nu este prezent, uh, doamna Cantan poate înlocui uh, Ehm, doamna Cantan este alături de noi astăzi, dânsa se ocupă de foarte multe dosare. Vreau să-i mulțumesc pentru ehm, premiul pentru literatură care a fost decernat luni ehm, în piața Flage și acest premiu se datorează activității doamnei uh, Canta. Cred că este un proiect foarte interesant, căruia îi acordăm interesul pe care îl merită. Acum, doamnă Canta, vă invit uh, să ne prezentați lucrările dumneavoastră din trecut uh, și să priviți și pe viitor în legătură cu ce vă propuneți să faceți. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Dragă Doris Pac, pentru cuvintele amabile și vreau să vă mulțumesc pentru invitație, pentru că cooperarea dintre comisie, serviciile comisarului de resort și comisia dumneavoastră a arătat uh, în trecut că poate fi foarte fructuoasă și sper că vom putea comunica, uh, continua pe aceeași cale sau chiar să consolidăm și mai mult această uh, comunicare. Mă bucur de faptul că această întâlnire are loc atât de, la atât de scurt timp după rezultatul referendumului din Irlanda. Uh, pentru că dacă lucrurile continuă pe aceeași cale, mai ales uh, la nivelul ratificării din Republica Cehă, în viitorul foarte apropiat uh, vom uh, fi martorii unei consolidări în anumite domenii, cum ar fi participarea tinerilor în domeniul politicii europene și competența comunitară în domeniul sportului. Pentru a răspunde solicitării dumneavoastră, aș dori să mă concentrez pe trei teme. Mai întâi, uh, etapele majore din trecut și în curs uh, pentru, uh, în favoarea um, adevăratului triunghi al cunoștințelor în Uniunea Europeană, apoi voi discuta dosarele cele mai importante din anul 2009 și în fine, voi aborda noile inițiative și tematici uh, pe care le veți discuta anul acesta. Pentru a începe cu uh, triunghiul cunoștințelor. Voi concentra pe trei subiecte. Primul, uh, important, a fost adoptarea unui nou cadru strategic pentru cooperare în domeniul educației și formării în cadrul președinției cehe Astfel, educația și formarea sunt uh, puse în centrul strategiei de la Lisabona și astfel ne gândim uh, la uh, perioada post-Lisabona, deci de după 2010, să ne gândim la strategia de educație și formare până în 2020 cu trei priorități majore, calitatea și uh, eficiența, deci excelența în domeniul politicilor de educație, a doua prioritate echitatea și cetățenia pentru a consolida rolul educației pentru coeziunea socială și un al, o treia prioritate, poate mai nouă, este cea legată de inovație și creativitate, având în vedere că acest an este anul european al inovației și creativității și uh, rolul sistemului de educație pentru a avea o Europa mai inovantă, mai creativă. Toate acestea, bineînțeles, se înscriu în perspectiva mm, uh, educației și formării de-a lungul întregii vieți, acest concept de lifelong learning, concentrându-ne pe o politică de mobilitate mult mai importantă și pe uh, posibilitatea de a găsi un loc de muncă cât mai ușor, care este, bineînțeles, o provocare foarte importantă pentru sistemele noastre de educație și formare. Cred că trebuie să obținem rezultate mai bune decât cele obținute în cadrul care se va încheia în 2010. Ne-am adoptat uh, un, um, am adoptat un sistem de benchmarking uh, în domeniul mobilității și ne-am gândit uh, chiar la posibilități de evaluare a mm, uh, acestui concept de găsire unui loc de muncă după uh, educare sau educa, după studii sau formarea profesională respectivă. Ideile dumneavoastră, abordările dumneavoastră pot fi foarte importante și interesante pentru noi pentru a avansa în acest domeniu. Acesta, acestea au fost, deci, primele noastre progrese importante din 2009. Al doilea domeniu pe care aș vrea să-l menționez este dialogul dintre universități și întreprinderi, ă, subiect abordat și adineauri la nivelul studiilor ă, departamentului tematic. Comisia a lansat un forum permanent de dialog între universități și întreprinderi în, cad, în uh, pe uh, trei programe, per, parteneriate uh, între lumea afacerilor și guvernanță și legătura între noile competențe necesare pentru noile tipuri de locuri de muncă. Uh, Comisia a adoptat o comunicare care prevede extinderea acestei uh, cooperări uh, dincolo de universități pentru a permite o cooperare și cu școlile. Uh, Comenius, unul dintre programele cărora dumneavoastră, doamnă președinte, dați o importanță deosebită, uh, poate reprezenta o platformă pentru uh, aceste tipuri de cooperare. Și, deci, sperăm să continuăm și să consolidăm acest dialog. Al treilea element, care este uh, mai ales de resortul Comisiei ITRE, dar și dumneavoastră ați fost asociați acestei uh, inițiative, e vorba de Institutul European pentru Tehnologie, dezbătut uh, în 2008 și 2009 și uh, acest institut începe acum să funcționeze cu adevărat. Consiliul de Administrație va selecționa în uh, Eh, luna decembrie primele comunități pentru inovare și știință. S-au avansat eh, propuneri interesante pe trei teme, schimbările climatice, eh, energiile regenerabile și tehnologiile societății informaționale. Și a fost numit și un director al acestui institut pentru a permite o autonomie totală acestui institut. În cadrul triunghiului uh, cunoștințelor, care, al cărui al treilea unghi este de cele mai multe ori uh, cercetarea, În cadrul uh, Institutului European pentru Tehnologie, de altfel, membrii Consiliului de Administrație insistă foarte mult asupra rolului educației. Cel de-al doilea subiect pe care doream să îl uh, evoc astăzi aici uh, uh, este legat de activitățile din 2009. După cum știți, am avut pachetul pentru comitologie, care cred că va permite să răspundă unei problematici a Parlamentului și anume simplificarea procedurilor în gestionarea programelor de care se ocupă direcția mea generală, cele cinci programe, și reducerea uh, semnificativă a termenilor de, atribuții, de atribuire a uh, fondurilor, lucru foarte important, mai ales pentru uh, structurile mici din cadrul acestor programe, agenția executivă, care depinde de Direcția Generală pentru Societatea Informațională, Această agenție a fost foarte activă pentru a permite această simplificare. Unii dintre dumneavoastră au fost chiar în vizită la această agenție, printre care dumneavoastră, doamnă președinte, și dacă doriți să veniți din nou în vizită la agenție, cred că astfel de vizită ar fi interesantă pentru că s-au făcut progrese importante în legătură cu uh, modalitățile de depunere a actelor de candidatură și în transparența uh, modului în care se face selecția. În ceea ce privește partea legată de educație, uh, în 2009 s-au făcut două lucruri foarte importante. Primul se referă la dimensiunea externă, deci la cooperarea extracomunitară uh, prin inițiativa Erasmus Mundus II, uh, cu Uh, sprijin din partea Parlamentului și un uh, program uh, care din februarie 2009 încoace permite să sporească vizibilitatea programului comunitar de învățământ în țările terce. Observăm că avem institute de excelență în Uniunea Europeană mai mult decât în trecut și am dezvoltat și dialogul politic cu anumite țări, cum ar fi China, India, Statele Unite, unde de altfel merg în delegație peste două zile, Australia, Mexicul, Brazilia. Deci, iată această deschidere și promovare a instituțiilor de învățământ uh, superior din Uniunea Europeană. Avem uh, apoi parteneriatele Comunius Regio, la inițiativa dumneavoastră, doamnă președinte. 450 de regiuni au depus uh, cereri de finanțare. Mai mult de jumătate, dintre, din, de jumătate dintre aceste solicitări vor primi un răspuns favorabil și vom publica înainte de sfârșitul anului și o broșură cu, cu proiectele cele mai interesante. O inițiativă primită cu mult entuziasm entuziasm de către regiuni. Vreau să menționez uh, și uh, programul Erasmus pentru ucenici, o altă inițiativă a Parlamentului. E vorba uh, de un fel de identificare a a celor care uh, fac stagii de formare în cadrul acestui program. S-a spus de mai multe ori și chiar de domnul Barroso la Formul pentru Cultură, este foarte importantă interacțiunea dintre inovație și creativitate, dintre uh, lumea afacerilor și lumea culturii, pentru că în lumea afacerilor există uh, creativitate și în lumea culturii uh, există inovații și interacțiunile dintre aceste două lumi sunt foarte importante și cei trei ambasadori pentru acest an european Uh, Ana Teresa Canvarques, uh, vicepreședintele lui uh, companiei Microsoft și așa mai departe, vor transmite Comisiei un manifest în legătură cu cum ar trebui să arate inovarea și creativitatea în Uniunea Europeană și vom organiza la Stockholm o Uh, conferință um, pentru încheierea acestui an european al inovației la Stockholm și sper că Parlamentul va participa la această conferință. În ceea ce privește cultura, anul 2009 a fost un an foarte bogat. Nu voi aborda aici multilingvismul, pentru că domnul comisar Orban vă va vorbi despre acest aspect mâine. Vă voi concentra strict pe cultură. Forumul care avea, a avut uh, loc săptămâna trecută în uh, piața Flăjei a fost unul foarte important. Într-adevăr, așa este, pentru că lumea culturală europeană s-a mobilizat și a recunoscut faptul că s-au făcut progrese foarte importante în domeniul culturii, pentru că până acum nu aveam politică culturală, acum avem o agendă politică europeană în domeniul culturii, dar, bineînțeles, rămân multe de făcut pentru ca acest aspect al culturii să fie o Uh, preocupare centrală, uh, cum sunt aspectele economice și lansarea Premiului European pentru Literatură reprezintă un exemplu bun în legătură cu vizibilitatea acestui domeniu uh, cultural. Și tinerele talente care au câștigat aceste premii au fost recunoscute ca fiind, recunoscuți ca fiind scriitori de calitate. Avem, pregătim în momentul de față două inițiative în domeniul culturii care uh, sunt legate de două aspecte majore ale culturii, cultura ca motor în domeniul diversității și uh, unității europene, uh, sufletul Europei, am putea spune, și la începutul anului viitor, Comisia va propune un uh, label uh, european în domeniul patrimoniului, uh, care este un concept pe care Parlamentul l-a susținut în 2007. Deci, eh, iată, o acțiune comunitară comparabilă, dar bineînțeles mai modestă, cu capitala europeană a culturii, care ar putea fi un mijloc foarte important pentru ca cetățenii europeni eh, să eh, aprecieze Uh, aceste elemente de patrimoniu. Și avem un alt aspect important, și anume cultura ca motor al economiei, creativitatea, conform unui studiu 9,6 din PIB uh, reprezintă industrie în domeniul uh, cultural și al creației și vom avea deci o, o inițiativă în acest an, în acest sens anul viitor și vom face o legătură în ace- între această inițiativă și strategia de la Lisabona. Dacă aș îmi permiteți să reiau uh, mesajul lui Wim Wenders de la sfârșitul uh, forumului, aș spune că cultura este motorul continentului european care ne oferă elementele necesare pentru a ă, dezvolta aspecte legate de cultura europeană. Deci sper că în 2010 vom lucra împreună pe tema acestui label european pentru patrimoniu. Și acum ă, voi trece la limba engleză pentru a vă vorbi ă, despre provocările pentru viitor. Mai întâi, în legătură cu tineretul. Anul 2009 este foarte important pentru cadrul de cooperare în domeniul uh, tineretului la nivel european. În aprilie, Comisia a făcut propuneri uh, uh, pentru a aborda principalele provocări cu care se confruntă astăzi tinerii, bineînțeles, problema locurilor de muncă, dar și educația, creativitatea, spiritul întreprinderii, incluziunea socială, sănătatea, sportul, participarea civică și așa mai departe. A avut loc un proces de consultare, nu doar în rândul um, celor care fac politicile, dar și în rândul cercetătorilor în domeniul tineretului, organizațiilor tinerilor și așa mai departe. Și audierea pe care ați organizat-o la Parlamentul European în februarie 2009 a reprezentat o contribuție foarte importantă în pregătirea acestei noi strategii. Și acum Consiliul uh, va adopta probabil această strategie la următoarea sa ședință din luna noiembrie. Cred că unul dintre, ele, dintre instrumentele cele mai importante din cadrul acestei strategii este dialogul cu tinerii. Acum uh, vom, uh, suntem în faza în care vom fixa data următoarei săptămâni europene pentru tineret pentru că dialogul cu tinerii este din ce în ce mai important, având în vedere situația economică, șomajul și dificultatea integrării tinerilor pe piața muncii. Și dorim să consolidăm parteneriatul cu Parlamentul European pentru că Parlamentul European uh, a, fost, a avut o contribuție foarte importantă la organizarea ediției din 2008 a uh, Săptămânii Europene pentru Tineret uh, și vom conta pe participarea dumneavoastră și la organizarea următorei săptămâni a tineretului. În legătură cu mobilitatea, Comisia a adoptat o carte verde în legătură cu mobilitatea transfrontalieră pentru tineret. Parlamentul uh, și președinția franceză în 2008 au uh, adoptat uh, un text conform căruia mobilitatea trebuie să fie regula, nu excepția. Deci, câți mai mulți tineri trebuie să aibă posibilitatea de a călători pentru a studia. Avem, uh, bineînțeles, uh, programul Erasmus, cel mai cunoscut, dar și Uh, să participe la uh, serviciul de uh, schimburi între tineri, de exemplu, la nivel european. Am lansat această carte verde pentru a vedea cum putem spări, spori oportunitățile de îmbunătățire a mobilității mobilității. Să nu uităm competitivitatea și aspectul de cetățenie al mobilității. Dorim ca toți tinerii să poată participa uh, la aceste inițiative și Parlamentul a votat o acțiune pilot în acest sens. De asemenea, studiem și modurile în care putem uh, elimina obstacolele și promova și mai mult mobilitatea. Uh, Cartea Verde a fost publicată în iunie 2009 și Um, Cartea Verde a fost menționată și în programul președintelui Barroso în cadrul inițiativei uh, Tinerii în Mișcare. Tocmai despre acest lucru este vorba în această inițiativă. E vorba de o inițiativă de politică în legătură cu promovarea acestui abordări ca toți tinerii să aibă oportunitatea de uh, a participa la programele de mobilitate știind faptul că uh, ministrii pentru învățământul superior, în cadrul uh, inițiativei de la Bologna, uh, au fixat obiectivul unei mobilități sporite a studenților până în 2020. Uh, un ultim domeniu pe care doresc să-l uh, prezint este acela legat de voluntariat pentru 2011. Uh, Comisia a propus uh, în iunie inițiativa uh, pentru ca 2011 să fie anul european al voluntariatului pentru a acoperi toate domeniile politicilor și toate grupurile de vârstă, nu doar tunorii sau nu doar persoanele de vârsta a treia întreaga societate, întreaga populație ar putea fi implicată. Propunerea se bazează pe o analiză care arată că voluntariatul uh, are un potențial nefolosit astăzi în Europa și în martie 2008 Parlamentul a adoptat un raport în legătură cu contribuția voluntariatului la coeziunea economică și socială. Uh, tratatul ne obligă să folosim articolul 308 ca bază juridică pentru hotărâre, dar, bineînțeles, cooperarea cu Parlamentul este foarte importantă pentru noi și de aceea am prevăzut un articol specific, articolul 5, uh, uh, în legătură cu activitatea noastră comună în cadrul deciziei și mă bucur să vă spun că probabil Consiliul va adopta uh, un acord politic în legătură cu această propunere în noiembrie și sper că, bineînțeles, și Parlamentul va susține această inițiativă în 2010, uh, pentru că dacă dorim ca acest an al voluntariatului să fie în 2011, trebuie să uh, inițiem procesul cât de repede. Deci, în încheiere, vreau să spun că nu doar că anul 2009 a fost vital Um, pentru un an politic european foarte important, nu doar uh, ținând cont de alegerile europene și uh, respecturile din cadrul comisiei, uh, referendumul și așa mai departe, dar a fost un an foarte pozitiv în domeniul nostru de activitate și cred că anul 2010 riscă să fie uh, unul cu provocări importante pentru cetățenii noștri, la nivel de cetățenie, la nivel de uh, creștere economică și luptă împotriva șomajului și sper că împreună vom face uh, progrese importante pentru a permite o competitivitate sporită cetățenilor noștri uh, Uh, și pentru consolidarea entuziasmului față de cultura europeană și în domeniul tineretului. Vă mulțumesc, doamnă președinte, și acum uh, voi răspunde uh, întrebărilor, observațiilor sau criticilor dumneavoastră. Vă mulțumesc! Mulțumesc! A fost o prezentare cât se poate de completă și sper că vom avea din nou uh, ocazia să o mai revedem pe doamna Quentin pentru a rediscuta această problemă. Acum vreau să dau cuvântul colegilor. Ahora sí. Eh, gracias, señora presidenta, y muchas gracias. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, doamnă director general, pentru explicațiile dumneavoastră cât se poate de complete. Aș dori să eh, vă pun câteva întrebări. S-a vorbit de labelul european ceea ce îmi pare o inițiativă foarte interesantă, dar aș dori să știu care sunt diferențele între acest label și uh, ceea ce consideră UNESCO ca fiind patrimoniul uh, umanității. Cred că este foarte important să avem o politică de comunicare bine definită pentru cunoașterea uh, siturilor, monumentelor uh, de factură europeană. Este un lucru important și pentru turism și pentru promovarea economică. De aceea aș dori să știu cum se eh, completează aceste două labele, cum se procedează, eh, ce fac țările eh, membre și cum intervine și Comisia. Cred că cultura europeană poate fi un ambasador important al Europei în lumea întreagă și de aceea consider că este important importantă promovarea culturii eurome, europene ca fiind și o valoare economică pentru noi. În sfârșit, aș dori să știu, pentru că s-a vorbit aici de programele Erasmus pentru ucenici, aș dori să știu dacă ar exista, va exista un program Erasmus pentru tinerii creatori din diferitele țări europene. Mă gândesc la tinerii studenți și mă gândesc că în felul acesta tinerii și-ar putea completa experiența în diferite domenii culturale, pentru că vorbim de mobilitate, trebuie să vorbim și de mobilitatea aceasta a creatorilor, deci în plan cultural. Și este foarte ușor ca în felul acesta să se cunoască situațiile uh, diferite din diferite locuri, din diferite țări. Ar fi foarte interesant, mai ales sperând că se vor aproba noile, se va aproba noul tratat și se va stabili mai clar și locul sporturilor. Mulțumesc foarte mult, domnul Cavaia. Mulțumesc, doamna președintă. Sunt foarte mulțumit că am avut ocazia să o ascultăm pe doamna Cheta, care a făcut o analiză prospectivă, dar și un bilanț al activităților. Trebuie ca structura politică europeană să înțeleagă că cultura trebuie să fie un domeniu prioritar. Știu foarte bine că tratatele nu ne pun o nu ne dau o poziție favorabilă pentru a afirma acest lucru. Totuși, cred că vom avea nevoie de doamna Cheta ca să definim cadrul și să uh, impunem presiuni politice din acest punct de vedere. În sfârșit, atunci când cultura nu se află în centrul gândirii politicile legate de construcția europeană, politicile sunt uh, lipsite de conținut, uh, sunt seci. A fost uh, foarte interesant să vedem ce s-a întâmplat în Irlanda în cele trei zile legate de referendum și cultura irlandeză a completat într-un fel particularitățile culturale. Irlanda a adus ceva original în patrimoniul nostru european al culturilor. Cred că am fi foarte inspirați să avem mai multe audiții publice uh, în cadrul acestei comisii, așa cum s-a procedat în uh, aprilie-martie. Consider că artiștii nu s-au făcut suficient uh, ascultați în forurile uh, politice de decizie. Artiștii trebuie să ocupe un loc mai important și mă gândesc și la cercetător. Vă mulțumesc! Mulțumesc! bei Ihnen bedanken. Vă mulțumesc pentru această analiză a anilor care urmează, dar pentru mine este important uh, să știu și despre educația și formarea tinerilor, în ceea ce privește formarea profesională. În regiunile de graniță este evident că tinerii cu formație academică vor să fie implicați într-un sistem educațional diferit. Dar există bariere atunci când vor să aibă acces la formare profesională. Industria, economia și formarea formarea profesională sunt toate interrelaționate și acest aspect trebuie abordat din perspectivă transfrontalieră. Mulțumesc! Am și eu două întrebări. V-ați referit la cooperarea între lumea afacerilor și universități și despre diferite programe de învățământ. Unii dintre, unele dintre statele membre sunt uh, sensibile în ceea ce privește subsidiaritatea. Cum abordăm această chestiune? Asta e prima mea întrebare. Apoi, puteți să ne dați niște exemple privind cât de bine funcționează acest program Regio. Ați spus că a fost foarte bine primit, dar puteți să ne prezentați niște rezultate concrete ale programului Comenius Regio? Ați pus lucrurile în mișcare, ați avut multe inițiative, cum ar fi competențele cheie, calificările, recomandările pentru formarea profesorilor în ce măsură chestiunea formatorilor și a profesorilor poate fi adusă mai în centrul atenției, pentru ca acest aspect să fie foarte în serios din punctul de vedere al uh, studiilor, al cercetării. Mă tem că uneori uh, profesorii sunt neglijați și n-ar trebui să fie așa, pentru că vedem rezultatele acestei situații în școlile de astăzi. Și mai există o întrebare, dar haideți să le abordăm întâi pe acestea și apoi primim întrebări suplimentare. Mulțumesc! D'accord. Merci beaucoup, Mulțumesc, doamna președinte. Dacă reiau uh, întrebările și comentariile, aș vrea să vă spun că uh, Spania este interesată ca acest label european să fie agreat, pentru că Spania și Franța l-au lansat, au lansat ideea acestui label pe plan interguvernamental. Uh, problema valorii adăugate, dacă facem comparația cu labelul UNESCO, eh, a făcut obiectul unor dezbateri în Consiliu. Vom vedea care va fi propunerea oficială a Comisiei și ce măsuri eh, se vor lua. Dar acest label trebuie să fie legat strâns de istoria europeană și de eh, evoluțiile pe plan european. Și ei vă dau două exemple foarte diferite. Două țări care în contextul labelului uh, interguvernamental au uh, identificat lucruri foarte diferite. Uh, Polonia cu șantierele de la Gdansk și Franța Cluny. Sunt două lucruri foarte diferite. Un sit istoric în care s-a desfășurat o activitate pe plan european și un sit legat de evenimentele pol- uh, politice în cazul Poloniei. Uh, cred că țările pot face selecții uh, foarte valoroase din acest punct de vedere. Pe baza propunerilor comisiei, cred că Consiliul se va pronunța și mă aștept la niște uh, dezbateri destul de complicate, pentru că trebuie să ținem seama de rolul pe care îl va putea juca fiecare țară. În ceea ce privește programele Erasmus pentru tinerii creatori, trebuie să vă spun că aceste programe Erasmus s-au referit la foarte multe programe la foarte multe domenii, inclusiv pentru militari. Erasmus este un, uh, un element cheie pentru principiul mobilității, o marcă definitorie. Acțiunea pilot uh, lansată de Parlament ne va permite uh, identificarea în cazul uh, artiștilor, a posibilităților de mobilitate, pentru că uh, cunoaștem cu toții obstacolele care există din acest punct de vedere pe plan social. Deci este un uh, subiect în care acțiunea pilot ne va permite să facem analize complexe și să înaintăm. În ceea ce privește spusele domnului Cavada, cred că domnul Barroso a afirmat uh, când a uh, împărțit uh, premiile că cultura se află foarte pe un plan foarte important. Trebuie ca cultura să facă parte din politici, inclusiv din politicile economice ale Uniunii cultura îi entuziasmează pe oameni mai mult decât piața internă și regulile de concurență, oricât de importante ar fi ele. Mobilizarea cetățenilor este unul din obiectivele forumului, dar consider că, într-adevăr, artiștii nu sunt suficient de uh, prezenți, constatăm prezența societății civile, a altor structuri, dar puțin artiști sunt într-adevăr uh, prezenți. Trebuie să le ascultăm vocea acestor artiști și aceasta ar fi o provocare importantă pentru viitor. Diversitatea culturală și exemplu irlandez, punerea în aplicare a Convenției UNESCO privind diversitatea culturală, constituie o miză foarte importantă pentru că Europa a fost la originea acestei convenții, atât în interiorul cât și în exteriorul uh, colaborării noastre cu uh, diferite țări, inclusiv cu cele din Caraibe și uh, Pacific. Deci, această convenție trebuie foarte bine valorificată în politicile europene, în politicile naționale și în politicile internaționale. În ceea ce privește mobilitatea și formarea profesională, într-adevăr, statisticile ne spun că ea este mai mică decât în cazul universităților. Trebuie să vă spun că există un cadru european de certificare care a fost adoptat în ultima perioadă și care uh, permite o transparență a calificărilor profesionale. Apoi două instrumente adoptate anul trecut, creditele de transfer în domeniul formării profesionale și CART, asigurarea calitate în ceea ce privește formarea profesională, două instrumente care permit uh, asigurarea credibilității formării, cât și transferul de credite dobândite în cadrul formării profesionale. Este vorba aici inclusiv de formarea adulților și cred că trebuie să stea în centrul priorităților noastre. În ceea ce privește ceea ce ați spus dumneavoastră legat și de subsidiaritate, sigur că da. Când e vorba de programe, întreprinderile și universitățile împreună, prin uh, discuții, ajung la aceste programe. Ceea ce este important este să existe dialogul. Trebuie să existe o cooperare din ce în ce mai largă din acest punct de vedere. Dar sigur că în acest tri- triunghi al cunoștințelor foarte adesea este uitată educația. Toată lumea vorbește despre acest lucru și încheie cu cercetarea, cu creația și inovația. Cu cercetarea și inovația sunt domenii dificile, dar educația trebuie să ocupe un loc mai important și acest lucru a fost valabil atunci când s-a creat Institutul European pentru Tehnologie. A fost un punct cheie atunci când a fost lansată o ofertă pentru această tematică. La ultimul consiliu informal care a avut loc în Suedia acum câteva zile, s-a vorbit despre mobilitatea eh, cadrelor didactice și despre rolul lor important, despre necesitatea unei deschideri mai mari în acest domeniu. Și eh, bineînțeles, și depunerea în aplicare a diferitelor programe, Comenius, Leonardo, Erasmus, destinate formatorilor, cadrelor didactice. Trebuie să ținem seama de faptul că vor exista schimbări de la o generație la alta de cadre didactice. Trebuie mers mai departe în ceea ce privește uh, mobilitatea. Și de aceea trebuie să ne gândim la aceste programe, dar și la aspectele financiare. Ministrii educației au cerut foarte răspicat să se acorde atenție acestei formări a cadrelor didactice. Vă mulțumesc! În legătură cu Comenius Regio, e prea devreme, pentru că deocamdată suntem în faza de selecție, dar efectele sunt pozitive au fost mobilizate mai bine de 450 de structuri și parteneri foarte diferiți. Avem deja elemente de analiză și uh, vom vedea uh, calitatea propunerilor. În ciuda complexității și complicațiilor, uh, s-a făcut o mobilizare puternică dacă am putea selecționa jumătate din propunerile respective, eu cred că, având vreo 200 de proiecte, am putea să procedăm deja la o primă evaluare ca să vedem perspectivele, modul în care poate fi continuat acest Comenius Regio. Majoritatea statelor membre au răspuns pozitiv la uh, cerințele noastre și uh, cred că dezvoltarea programelor Comenius uh, este importantă. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Cheta. Mai am trei intervenții. Voi da cuvântul celor trei colegi, dar văd că mai sunt încă doi care doresc să intervină. Ne oprim aici? Nu mai dorește nimeni altcineva să ia cuvântul? Începem cu domnul Arapatu. Mulțumesc, domnule comisar. Intervenția dumneavoastră a fost foarte completă, foarte interesantă. Am o întrebare și trebuie să vă spun că sunt de acord că civilizația și cultura trebuie să se afle în centrul proiectului european. Constat cu interes că există această orientare deja. Întrebarea mea, în ce mod politica europeană care plasează cultura în centru poate fi percepută, nu este ea oare o nouă dominație a Nordului asupra Sudului, Istoria Europei este strâns legată de Africa, după cum știți, de Maghreb în mod uh, special. Orientările pe care le-ar prezenta dumneavoastră, integrează ele aceste dimensiuni? În ce măsură cultura orală, culturile orale care nu sunt uh, la fel de larg difuzate ca cele scrise, au, și-au găsit locul în cadrul acestor orientări. Domnul Sfer. Besedo in priložnost, gospa da spregovorim. Vă mulțumesc foarte mult. Aș dori să-i mulțumesc doamnei Quentin pentru excelenta prezentare și pentru modul în care ne-a răspuns la întrebări. În ultimii ani, vreau să menționez că am urmărit aceste activități, iar politicile mai uh, laxe privind, politic, privind uh, educația și sportul au jucat un uh, rol mai important în ultimii ani. Am văzut acest fenomen, dar v-ați referit la o programă, un program și mă întreb dacă acest lucru ar putea, aceste aspecte ar putea fi mai bine integrate. În ultimii ani au fost adoptate niște mecanisme foarte importante în educație, calificarea, cadrul privind calificarea în uh, cursul președinției uh, anterioare. Există forme prin care se poate garanta că politicile europene în domeniul educației au un punct de convergență. Nu este nevoie să avem exact aceleași programe, dar este nevoie să fim deschiși la aceste metode de coordonare și cooperare. Cred că acest aspect trebuie evidențiat, nu în detrimentul diversității culturale, firește, dar am dorit ca un accent comun ar trebui să fie dimensiunea europeană. Competențele necesare oamenilor, competențe care să fie comparabile și necesare dacă este să avem o zonă economică europeană. Aș dori ca noi împreună cu Comisia să fim mai angajați în acest sens, să avem mai multe succese în această direcție, pentru că bugetele pentru cultură nu au reprezentat un mare succes până în prezent și aș uh, vrea să știu cum se poate restabili echilibrul. Mulțumesc. O felicit pe doamna directoare pentru expunerea prezentată și pentru faptul că a pus cultura în centrul atenției întregului Parlament. Am o întrebare pentru doamna director general. O rog ca având în vedere importanța temei mobilității, aș ruga-o să aprofundeze conceptul programelor Erasmus pentru a ne spune cum se poate interveni, așa cum au fost definite cele două domenii al formatorilor și al celor formați, în ce măsură se poate face diferența pentru accentuarea integrării pe planul cultural am văzut că în cazul tineretului ă, a fost unul din mijloacele importante pentru strângerea relațiilor între națiuni. Vă mulțumesc, doamna Spenelaloa. Thank you very much. Dziękuję. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc, am fost foarte interesate de prezentare, dar mai izbit un lucru. Vă referiți la tinerii care caută de lucru în afara țărilor și aș dori să aflu dacă comisia sau un departament al comisiei analizează uh, perspectiva creării de locuri de muncă în locurile unde tinerii respectivi au crescut nu sunt convinsă că toată lumea dorește să-și părăsească țara. Mulți din țara mea se duc în Regatul Unit, uh, de exemplu, și ajung să, spal, să spele vese. Am să dau uh, cuvântul domnului Webers. Chciałem zapytać, jeżeli można, o fragment dotyczący kultury słowa. Dorim, dorem să vă întreb despre ceea ce spuneați privind cultura muncii. Am avut eh, ocazia să ne întâlnim cu federații care văd o amenințare în ceea ce face Google este o problemă destul de complexă. Însă, pe de o parte, se referă la cărți, pe de altă parte, se referă la accesul uh, larg al europenilor la publicații. Aveți uh, studii analitice împreună cu edituri și cu artiști, dar și cu uh, editurile uh, revistelor, pentru că știm că acest semnal despre schimbarea surselor de finanțare poate să reprezinte de asemenea o, o amenințare pentru uh, cultura cuvântului, și anume uh, cărți și uh, reviste. Mulțumesc foarte mult! Și doamna Kentan pentru concluzie. Mulțumesc, doamna președinte. Voi încerca să răspund la diferitele întrebări. Mai întâi, în, pentru a răspunde doamnei Aventu, abordarea noastră în ceea ce privește agenda culturală europeană este uh, abordarea dialogului intercultural și dacă uh, Anul acesta este anul inovației și creativității. Anul trecut a fost anul dialogului intercultural pe care l-am lansat de altfel în Slovenia. Domnul ministru Sver, ministrul educației pe vremea aceea, a participat la această lansare. Și Principiul dialogului intercultural este mai dificil de aplicat în unele țări decât în altele, dar el se află la baza abordării noastre. Dialogul intercultural înseamnă respectul, toleranța, posibilitatea de a-l asculta pe celălalt fără a fi neapărat de acord, dar în orice caz de a-l asculta și de a dialoga. Anumite obiective ale agendei culturale europene, hotărâte în 2007, um, se referă la dialogul intercultural și promovarea diversității culturale. În acest context, multe dintre proiectele pe care le susținem în cadrul uh, programului pentru cultura Uniunii Europe, al Uniunii Europene sunt proiecte în, în jurul uh, conceptului de dialog intercultural uh, prin care mulți tineri, mulți tineri artiști, uh, uneori imigranți, creează parteneriate și cred că parteneriatele sunt o modalitate bună de a permite acest respect în relația cu statele africane, mai ales din nordul Africii, în contextul Uniunii pentru Mediterană și în uh, contextul procesului de la Barcelona avem un nou capitol uh, în domeniul cooperării culturale pe care de altfel uh, trebuie să-l punem în aplicare. Adaug uh, că nu trebuie să uităm dimensiunea orientală, uh, cooperarea cu vecinii din Est uh, și avem inițiative prevăzute pentru consolidarea parteneriatului estic. Pentru Africa avem 30.000 de euro pentru finanțarea proiectelor culturale cu țările ACP a avut loc de altfel în aprilie anul trecut un uh, forum organizat de Direcția pentru Dezvoltare și Direcția Generală um, de care mă ocup, uh, cu participarea unor operatori uh, din aceste țări pentru a lansa inițiative de cooperare. Și am menționat acordul Caritam, care este primul acord de care va fi aplicat în domeniul comercial, uh, incluzând inițiativa UNESCO. Și în forumul care a avut loc acum câteva zile, de altfel, am menționat acest aspect. Pentru a răspunde domnului Sver, Consider că abordarea noastră necoercitivă într-un domeniu în care subsidiaritatea trebuie, relax, uh, trebuie respectată uh, a fost cea bună. Aceste recomandări de la nivel european în domeniul competențelor cheie, certificări, ecvete, CARF și așa mai departe reprezintă un uh, mijloc de a sprijini transparența, recunoașterea reciprocă și um, pentru a crea un sistem de transparențe, uh, de transparență între um, sistemele care trebuie să se recunoască unele pe altele. Și cred că în acești ultimi ani am avansat Uh, cu ajutorul acestor instrumente neobligatorii uh, și cu ajutorul cadrului european de cooperare și cred că aceasta este calea pe care trebuie să continuăm. Este o cale a consensului care ne permite să-i susținem pe miniștrii învățământului din statele membre pe o cale deseori dificilă în statele membre. În legătură cu bugetele, uh, avem două elemente. Bugetele naționale care, bineînțeles, sunt hotărâte de autoritățile statelor membre și Comisia, în cadrul planului de relansare economică, a spus foarte clar că e nevoie de măsuri de relansare pe termen scurt, dar nu trebuie să uh, se facă economii din investițiile pe termen lung, pentru că ele vor permite, după ce vom trece de această criză, să dezvoltăm uh, uh economia și competitivitatea Uniunii, uh, lucruri importante în domeniul cercetării și inovației. La nivel european avem avem un buget destul de redus din punct de vedere cantitativ în domeniul uh, educației, culturii, cetățeniei uh, și tineretului, dar acest buget a crescut în mod uh, semnificativ în comparație cu perspectivele financiare precedente și trebuie să ne gândim cum va evolua acest buget și pe viitor să vedem dacă dorim uh, sau nu să susținem mai mult mobilitatea și rolul uh, central al uh, aspectului a ceea ce poate să aducă Uniunea Europeană cetățenilor. Trebuie să folosim deocamdată la maxim posibilitățile pe care le avem la dispoziția noastră prin programul e-learning pentru cultură, tineretul în acțiune și programul pentru cetățenie. Întrebați de asemenea dacă trebuie să extindem programul Erasmus. Aceasta este o tendință și cred că este o tendință foarte pozitivă pentru că numele Erasmus uh, este o marcă de calitate, este un program european cunoscut, bine cunoscut, nu, uh, generalizarea participării la schimburile Erasmus uh, permit să formeze tineri uh, care au uh, un alt um, privesc altfel lumea, se creează și cupluri, dar nu acesta este obiectivul programului. În orice caz, uh, se permit crearea de contacte între tineri și rețele europene, dar și uh, la nivel mondial, pentru că uh, partea Erasmus Mundum, Mundus este o parte foarte importantă pentru că e vorba de deschiderea Uniunii Europene înspre lume. Deci, mobilitatea, fie că se numește sau nu uh, Erasmus, uh, eu, pe mine m-a agasat faptul că acest program pentru ucenici a fost numit uh, Erasmus pentru ucenici, pentru că este în același timp proiectul Leonardo, dar ce contează este obiectivul, mobilitatea ucenicilor ținând cont de uh, relația și contractul de muncă al ucenicilor. Sunt uh, sigură că și comisia dumneavoastră va discuta aceste, va discuta aceste aspecte și anume până unde putem merge cu, uh, sub, pe baza succesului relativ al programului Erasmus. Deci în ce direcție putem evolua în domeniul mobilității. Uh, bazându-ne pe succesul programului Erasmus, doamna Pac ne-a propus uh, programul Comunius. Deci, pe baza succesului uh, programului Erasmus s-a um, creat un program pentru școli. Deci, putem dezvolta sistematic această mobilitate, știind că, chiar dacă bugetul nostru crește, niciodată nu vom putea rezolva toate problemele. Oricum, e nevoie de parteneriat între Uniunea Europeană, statele membre, regiuni, eh, sectorul privat, Banca Europeană de Investiții și alți parteneri potențiali pentru a avea un efect de masă mai important decât eh, cel actual. Și aceasta ar putea fi o dezbatere interesantă pe care o puteți avea, pentru că Comisia Barroso II eh, va face propuneri de perspective financiară pentru următorul cadru financiar. Pentru a răspunde întrebării doamnei uh, Navaconova în legătură cu mobilitatea, bineînțeles, uh, sprijinul pentru crearea de locuri de muncă este um, o caracteristică fundamentală a fondurilor structurale europene și mai ales a Fondului Social European. Eu m-am ocupat uh, mai de mult de afaceri sociale și Fondul Social European și uh, finanțam dezvoltarea, crearea de locuri de muncă pe anumite teritorii și cele două aspecte nu uh, trebuie să se bată cap în cap, pentru că uh, unii părăsesc anumite regiuni, alții uh, se instalează în aceste regiuni. Deci nu avem doar studenți slovaci care se instalează în uh, Regatul Unit, dar uh, Uh, alți studenți merg în noile state membre pentru că acestea au creat uh, formări în limba engleză sau în alte limbi uh, de circulație și apoi învață și limba țării în care studiază. Deci, dar cred că astfel de inițiative țin de inițiativele de la fața locului. Oricum, cele două fațete sunt complementare. În legătură cu Google, și comisia este îngrijorată în legătură cu numerizarea cărților. Uh, cred că e vorba de oricum, uh, în primul rând, uh, trebuie să vedem dacă cultura poate fi uh, în centrul dezbaterii într-un domeniu care până la urmă este economic. Avem un program care se numește Europeana, pe care îl veți, veți, veți discuta mâine, dar în legătură cu Google, uh, astăzi avem un program pentru a studia uh, cum se pot acorda diferitele părți legate de cultură, societatea informației și așa mai departe, să vedem cum putem avea o abordare cât mai echilibrată în legătură cu potențialul pe care îl poate reprezenta digitalizarea documentelor. Um, și uh, statutul viitor al cărții în Uniunea Europeană. Oricum, uh, este uh, un proces care va avea loc, fie că dorim, fie că nu. În orice caz, uh, aceste chestiuni legate de agenda digitală și digitalizarea documentelor sunt foarte de actualitate. Deci noi le tratăm, bineînțeles, la nivel interdepartamental, discuții fascinante de altfel și trebuie să aibă loc și o dezbatere între instituțiile europene pe acest subiect. Doamna Cântă, îmi cer scuze, mai avem o întrebare din partea doamnei Costa, pe care am uitat-o, spune doamna președinte. Grazie. Vă mulțumesc. Am apreciat uh, prezentarea dumneavoastră foarte interesantă și perspectiva prezentată de doamna Canta, dar aș dori să subliniez un următorul aspect. După părerea mea, este de importanță strategică ca Uniunea Europeană să vorbească acum de politici culturale, nu doar de activități culturale, având în vedere pasul major făcut în 2007. Trebuie să recunoaștem acest, uh, acest pas înainte. În ceea ce privește bugetul, uh, această strategie de mainstreaming în politicile culturale și de introducere în rândul politicilor comunitare, acestea trebuie să beneficieze de bugetul necesar pentru a uh, lua cu adevărat importanță. Și mă întreb, ținând cont de faptul că sunt de acord cu multe lucruri pe care le-a spus doamna Kenta, mai ales uh, când pune accentul pe cultură ca nouă dimensiune a